Conform articolului 1291-2013 din conferința președinților, ați primit uh, documentul în cauză. Nu se aduc modificări astăzi. Pentru ziua de marți, propun următoarele. Având în vedere situația actuală și după discuții cu celelalte instituții, vă propun următoarele modificări pe ordinea de zi. Pentru marți uh, după amiază va exista o reuniune la nivel înalt al, al zonei euro și de aceea acest punct ajunge marți după masa. O declarație a Comisiei în ceea ce privește programul de lucru pentru 2016. Atunci e prevăzut această dezbatere, dar va fi acum uh, înlocuită cu concluziile Consiliului European din 25-26 iunie 2015 privind situația Grecia. În loc de toate acestea, vă propun ca miercuri dimineață, al doilea punct, de pe ordinea de zi să fie această declarație a Comisiei Europeană privind concluziile Consiliului din 25-26 iunie, apoi reuniunea la Vilinele din 7 iulie și situația actuală în Grecia să apară pe ordinea de zi. Acest punct înlocuiește declarația Comisiei în ceea ce privește programul său de lucru și rămâne acesta amânat pentru marți. Apoi am fost rugat, pentru că au existat multe lor la cuvânt, în ceea ce privește ora de vot, să nu fie la ora 12, ci la ora 13, astfel încât să existe mai mult timp de vorbire la dispoziție. Domnule Verhofstadt, pentru miercuri, vă rog. Domnule președinte, cred că într-adevăr este singura posibilitate și anume ca dezbaterea pe care am prevăzut-o privind Grecia să fie amânată pe miercuri după summit, dar trebuie să vă cer, domnule președinte, să fie prezent nu doar președintele Comisiei și președintele Consiliului, ci și domnul Tsipras și domnul Dijsselbloem de la Eurogrup pentru că e incredibil că vom discuta situația din Grecia fără prezența primului ministru Elen aici, în hemiciclul Parlamentului European. Trebuie să vă spun că un dușman politic al meu este domnul Orban, dar atunci când vorbim despre Ungaria, e prezent chiar dacă nu sunt niciodată de acord cu el, totuși e prezent. Deci, dacă discutăm rezultatul referendumului, dacă discutăm soluții posibile pentru Grecia, prim-ministrul Greciei trebuie să fie prezent, precum și domnul Dijsselbloem, președintele Eurogrupului. Ich teile, Herr Verhofstadt, ich teile den Wunsch, den sunt de acord cu dorința dumneavoastră, domnule Verhofstadt. În ceea ce privește marți și miercuri dimineața, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, doamnă Hans. Cred că cererea domnului Verhofstadt e una pe care Parlamentul trebuie neapărat să o sprijine. În ultimele săptămâni în ultimele săptămâni am încercat ca înainte de reuniunea la nivel înalt, înainte de negocierile hotărătoare, să discutăm în Parlamentul European și să ajungem la hotărâri. Întotdeauna am cerut și, guver- și reprezentanților guvernului Greciei. De multe ori aceștia ne-au refuzat. În loc să vorbim, noi ați vorbit dumneavoastră în numele Parlamentului European. Eu cred că e timpul ca aceste dezbateri să aibă loc într-adevăr în mod direct. Doamnă Harms, nu știu la ce vă referiți. Vă rog. Bun, dacă nu vreți nici măcar să ascultați răspunsul meu, atunci, domnule Fandalen, aveți cuvântul. Doamna Hams, am vrut să vă răspund, dar nu vă mai răspund. Da, dank u wel, voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. S-au făcut observații din toate părțile legate de rolul dumneavoastră un pic ciudat în uh, această campanie pentru da. Miercuri vom avea o dezbatere privind uh, concluziile Consiliului legate de Grecia și îmi imaginez uh, că ar trebui să participe nu numai responsabilii din acest proces, dar și dumneavoastră, pentru că ați jucat un rol preponderent în campania pentru da. Este foarte important să vă asumați responsabilitățile mm, în fața acestei, acestui parlament. Ați vorbit despre exemplul, ați luat exemplul Ungariei, nu cred că este același lucru, pentru că în cazul Ungariei, uh, Parlamentul nostru s-a exprimat în mod majoritar, dar nu am avut niciodată ocazia să ne exprimăm uh, cu privire la intervențiile dumneavoastră în această campanie pentru da în referendumul grecesc propun ca miercuri să aveți dumneavoastră posibilitatea să răspundeți pentru această acțiune personală pe care ați uh, condus-o în timpul campaniei pentru da. Și ar trebui să vă auzim și pe dumneavoastră miercuri. Ich habe jetzt allerdings keine andere Möglichkeit als Bine, nu am nicio altă posibilitate decât să le transmit domnului Tsipras și domnului Weizenblum cerința acestei instituții. Acest lucru îl voi și face pentru că mi s-a cerut. Însă nu am impresia că fiecare e de acord cu această dorință din această sală, însă o voi transmite. Acum întreb despre ziua de miercuri. Pentru miercuri, mai dorește cineva să ia cuvântul? Ordinea de zi pentru miercuri. Pentru marți, mă scuzați. Bun, pentru joi, domnul Glețos are o cerere de modificare a ordinei de zi, semnată de dumnealui și încă 51 de membri, o declarație din partea Comisiei și Consiliului în ceea ce privește indemnizațiile de război în Germania. Domnule Glețos, aveți cuvântul. Da, domnule președinte doresc să spun că dacă discutăm astăzi despre aceste lucruri dacă parlamentul acceptă să discutăm de obligațiile germane în legătură cu rezoluția sprijinită de 50 de membri ai acestui Parlament, aș dori să știu cum vom proceda. Asta e una. Și în al doilea rând, aș dori să fac un apel la adresa colegilor. Poate să vi se pare ciudat, dar eu sprijin ceea ce a făcut președintele nostru Martin Schulz. Într-adevăr, pare ciudat pentru că uh, Dragostea președintelui nostru pentru Grecia a fost exprimată de atâtea ori, dar, din păcate, poporul elen i-a refuzat propunerea de a-i reprezenta pe creditorii Greciei, dar știu că iubește Grecia, așa că eu l-aș invita să vină în Grecia, să devină cetățean elen. Poate să intre în ce partid dorește, eu îl voi sprijini pe deplin. Mulțumesc, domnule Glețos. Uh, am dat curs solicitării dumneavoastră. Sunt sprijinit de încă 51 de colegi. Titlul e o uh, clarificare a Comisiei și Consiliul nu, doar Comisia, în ceea ce privește datorile de război ale Germaniei. Poate oricine să vorbească pentru cerere. Vă rog, doamnă Zimmer. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, Vă rog să fiți de acord cu această solicitare. Avem aici de a face cu o chestiune care îi preocupă deja de decenii pe mulți din Grecia și are a face cu um, tratatele din anii 90. Eu cred că e foarte important să arătăm respectul cuvenit față de cetățenii greci, să avem o dezbatere aici, da, putem spune că e o temă bilaterală între Germania și Grecia, însă această chestiune atinge și climatul existent în Uniunea Europeană. Și ca europarlamentar german, eu sunt de părere că avem aici o ocazie de a putea discuta într-un mod onest unii cu ceilalți pe această întrebare deschisă nu vorbim doar despre o corectură financiară, ci despre recunoașterea, recunoașterea faptului că mai există probleme nerezolvate și de aceea trebuie să ne așezăm la aceeași masă și să discutăm. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei solicitări, domnule Preda? Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Consider că trebuie punem capăt acestui circ și acestei încercări de a exporta circul pe care îl fac comuniștii în Grecia până aici, în Parlamentul European. Cred că trebuie să revenim la lucruri serioase și să punem capăt acestei încercări de a face, de a transforma acest parlament în, într-un circ. Sunt împotriva acestor dezbateri comuniste care au pus Grecia într-o uh, situație deosebit de dificilă. Și ele nu trebuie să ajungă până aici. Äh, Am avut un membru pentru, unul împotriva solicitării, așa că acum votăm. Cine este pentru cerere? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Wir kommen nun zum Mittwoch. Trecem la ziua de miercuri. V-ați uh, expus deja cererea pentru miercuri. Mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu ziua de miercuri? Nu e cazul. Atunci trecem la ziua de joi. Grupul ALDE a cerut uh, raportul Shark în ceea ce privește dreptul omului și tehnologie în state terțe să fie amânată pentru septembrie. Cred că ne explică cum stau lucrurile doamna Sharke. Da. Pare să nu fie în sală, ba nu, mă scuzați, vă rog, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc. După ce am lucrat uh, pe un raport care se referă la modul în care tehnologia um, are un impact asupra drepturilor omului uh, la nivel mondial. Se pare că avem nevoie de mai puțin, de mai mult timp, îmi cer scuze, pentru a clarifica Uh, diferitele opinii și de aceea vă cer să amânăm în temeiul articolului 152.1 pentru septembrie. Domnul Weidenholzer vorbește pentru solicitare. Da, vreau să spun că am avut discuții constructive. Acum au apărut niște probleme suplimentare. Cred că e un subiect foarte important și de aceea și noi suntem pentru amânarea dezbaterii până în septembrie. Das ist nicht der Fall. Dann, äh, Dorește cineva să vorbească împotrivă? Nu e cazul. Atunci, cine e pentru amânarea pentru septembrie? Vă rog să ridicați mâna. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Bun. Atunci se amână. Die alte Fraktion hat ja bereits äh, Grupul ALDE, prin domnul Iancovici, ne-au anunțat deja că își doresc o rezoluție, o dezbatere cu rezoluție în ceea ce privește Srebrenica. Domnule Iacovici, aveți din nou cuvântul. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ALDE dorește ca tragedia de la Srebrenica să fie cu adevărat amintită în mod demn aici în Parlament și dorim ca deputații să poată să-și unească gândurile în cadrul unei rezoluții în omagiu la adresa victimelor din Srebrenica și din uh, statele din Balcani în general. De aceea dorim uh, să votăm o astfel de rezoluție cât mai rapid și de aceea vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să sprijinite această rezoluție și să o votați joi dimineață. Pentru cerere, domnul Fleckenstein, vă rog. Stimate colegi, stimați colegi, noi suntem pentru această solicitare și la conferința președinților, din motive foarte bune, a fost ales o, ales o, ales o altă cale. Credem că suferința care le-a fost cauzată atâtor de mulți oameni ar trebui să ne conducă și pe noi la o dezbatere liniștită. Oamenii care au uh, murit acolo merită și și cei care le-au supraviețuit. Potrivă, cine dorește, vă rog, domnule Panhorn? Mulțumesc, doream să spun că suntem pentru a avea această dezbatere joi, însă um, mâine vor avea loc um, comemorări. Mâine seară sunt uh, evenimente dedicate comemorării acestui masacru și sigur că invităm și pe colegii noștri să asiste la aceste evenimente organizate de grupul nostru. Mulțumim. Deci nu e nimeni care vorbește împotriva solicitării. Bun, atunci să votăm această solicitare. Cine e pentru solicitare? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Cine se abține? Cred că avem o majoritate. Termenul de depunere a amendamentelor pentru rezoluție este nu, pentru amendamente pentru rezoluție, mâine la ora 10. Pentru rezoluția comună, termenul este miercuri la ora 12, amendamente la rezoluția comună, tot miercuri la ora 13, iar apoi votul are loc joi 9 iulie. Și cu acestea am adoptat ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi. Trebuie să trecem la regulamentul de procedură. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După trecească vă atrag atenția asupra unui uh, fapt. Cineva care acum uh, 80 de ani a luat naștere, îl cunoaște, ți-a dat dovadă de toleranță, hotărâre, a luptat pentru libertate și a fost și premiat cu premiul Nobel pentru pace. Vorbesc, bineînțeles, despre Dalai Lama. Cred că e important ca în această zi să ne gândim și la activitățile acestea. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă doresc toate cele bune. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi avem întrebare cu solicitare de răspuns oral.